Ok, I think we're ready to... Cred că putem începe. Vă mulțumesc tuturor. <laughs> um, we're on uh, item 30. Am ajuns la punctul 13 de pe ordinea de zi și trebuie să trecem uh, rapid la feedback-ul privind misiunea Comisiei Dura din Nigeria din aprilie 2018, deci o misiune foarte recentă, 37 aprilie, o misiune condusă de colegul nostru Iosef Weidenholzer, au participat și domnul Zela din partea PPE, domnul Nicolasic și doamna Iudit Sargentini din partea verzilor. Ați vizitat uh, Abuja, unde v-ați întâlnit reprezentanța ai guvernului, cu un, v-ați întâlnit un senator bine cunoscut cu reprezentanța ai societății civile, ați vizitat de asemenea statul Edo, ați discutat cu migranți nigerieni uh, care se îndreptau înspre, înspre Europa și statul Edo este un hub al traficului de ființe umane din Nigeria. Sunt uh, subiecte pe care cred că mm, le vom auzi uh, direct de la șeful delegației, domnul Weidenholzer. V-aș ruga însă pe toată lumea să ia loc pentru că colegul nostru Weidenholzer să ne spună cum s-a desfășurat această vizită din Nigeria. Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnul președinte a prezentat deja componența delegației. A fost o misiune importantă în Abuja, am purtat uh, discuții foarte interesante cu mini, ministrul de externe, cu reprezentanți din ministrul de interne, din Ministerul de Justiție, cu reprezentanți ai uh, unor societăți care a, a, apără drepturile omului, cu reprezentanți bisericești și cu o organizație care se ocupă cu lupta împotriva traficului de ființe umane în uh, numele guvernului nigerian. Această vizită a fost importantă pentru că Seated. Domnul președinte, vă rog să luați loc și reprezentanții secretariatului să nu să ia loc. Domnul Vaidan Holzer, această întâlnire a fost foarte importantă pentru că am, put, am putut să vedem că Nigeria se află într-o perioadă de transformări profunde. Um, are o populație de 190 de milioane de uh, locuitori care va crește până, are potențialul să crească până la 500 de milioane de uh, locuitori în următoarele decenii există un conflict între păstori și agricultori care ia forma unor uh, diferite ideologii, de exemplu uh, Boko Haram și așa mai departe. Există uh, nu doar aceste forțe centrifuge, există în continuare conflicte în delta, delta Nigerului și problema migrației. Din păcate, în mod repetat în încercările de a rezolva aceste conflicte se recurge la intervenții din partea armatei, sunt încălcate drepturile omului și uh, justiția nu este prea, uh, dezvolt, nu este prea dezvoltată și există necesitatea și dorința din acest punct de vedere de a colabora mai îndeaproape cu, just, cu Europa pentru a consolida justiția Anul viitor vor avea loc uh, alegeri și toată lumea așteaptă ca acesta să se desfășoare într-un mod uh, liber și corect și partenerii noștri din Nigeria au insistat în mod repetat cât de importantă uh, ar fi o misiune de observare electorală din partea Uniunii Europene și există acest angajament de a organiza în mod adecvat aceste alegeri, ceea ce este o, o chestiune Uh, pozitivă. Dacă va fi posibil organizarea liberă acestor alegeri, va depinde și de modul în care vom reuși să ne organizăm cooperarea viitoare într-un mod rațional cu Nigeria. Am vizitat și statul Edo, Benin, unde ne-am putut întâlni cu guvernatorul acestui stat, a putut să ne convingem la fața locului de diferitele activități desfășurate. Ne-am ne-am întâlnit și cu liderul uh, uh, religios local și am putut să vedem că statul Edo este statul de unde pleacă cei mai mulți oameni înspre Europa și este un stat care încearcă să uh, rezolve această problemă. Din cei 8.000 de cetățeni nigerieni care s-au întors din taberele din Libia în Nigeria, o jumătate uh, femei au, s-au întors în acest stat. Discuțiile au fost foarte importante și am uh, adresat o invitație guvernatorului acestui stat să viziteze subcomisia noastră invitație care i s-a dat curs și în uh, iulie, în acest an, va veni să ne viziteze sub comisia pentru a, ocazia cu care vom putea discuta mai multe proiecte desfășurate acolo. Cred că există șanse de dezvoltare dacă Europa este pregătită să se angajeze, dacă este dispusă să, uh, ca, să caute uh, soluții pe picior de egalitate cu partenerii noștri. Pentru că oamenii la fața locului sunt, uh, sunt interesați de găsirea unor soluții. Și dacă îmi permiteți, aș dori să dau cuvântul colegului meu, Țeler, care uh, a fost singur uh, acolo în ultima zi a vizitei. Vă mulțumesc, domnule președinte, îți mulțumesc, Iosef, și pentru că ai condus această delegație. Pentru mine, Situația din uh, Nigeria actuală mi se pare una foarte complicată care ar trebui să ne îngrijoreze pe noi, pe toți, pentru că africanii care încearcă în acest moment să ajungă în uh, Europa sunt reprezentanți în principal de nigerieni. Subiectul discutat a fost uh, migrația și partenerii de discuții de la fața locului ne-au spus că există două direcții de uh, imigrație. Una dintre acestea este parțial uh, controlabilă, este vorba de cei care încearcă să uh, imigreze înspre Europa, America și Australia și este vorba de oamenii bine pregătiți, care au educație, care au și banii necesari pentru a uh, uh, îi plăti pe cei care introduc în mod ilegal în uh, Libia și pentru, acești, pentru aceste persoane există și programul uh, de returnare gestionat de către Organizația Internațională pentru Migrație, finanțat de către Uniunea Europeană. Preocupări mai mari uh, există vis-a-vis -vis de cei care fac trafic de ființe umane a căror uh, obiect sunt uh, copiii și femeile, mai ales, care sunt vânduți ca sclavi în uh, lumea arabă, unde aceștia dispar pur și simplu și nu, nu mai poate găsi nimeni. Un aspect pozitiv. Nigeria, spre deosebire de alte state uh, africane care s-au îndreptat cu totul înspre China, este, este un stat care este interesat de purtarea unui dialog cu Europa, este interesat de păstrarea relațiilor cu Europa, cu Uniunea Europeană. Problema în acest context este că în urmă cu trei ani. În urmă cu trei ani am, fost, uh, am participat la misiunea de monitorizare uh, electorală din uh, Nigeria. Și la momentul respectiv, președintele l-a ales președintele Buhari cu mari speranțe ca o persoană care are posibilitatea de a un, un, unifica această țară atât de uh, divizată din multe puncte de vedere, din punct de vedere uh, juridic, din punct de vedere etnic, din punct de vedere uh, religios. și din uh, speranța legată de președintele Buhari nu a, nu a mai rămas mare lucru. Și acum, în pregătirea alegerilor, asistăm la o luptă de putere între Parlament, care tocmai a, a, a adoptat o lege prin care își, uh, își uh, prin care acaperează prerogative pentru pregătirea a alegerilor care ar, în mod normal ar revenit Comisia Electorală și instanța supremă s-a uh, implicat spunând că această legislație adoptată de Parlament nu este constituțională și că Parlamentul își, își arogă drepturi pe care nu i le conferă Constituția. Deci, din punct de vedere politic, situația nu este prea clară. În februarie sau în martie ar trebui să aibă loc următoarele alegeri și cele spuse de uh, Iosef uh, în, în, legătură de, în legătură cu conflictele între uh, păstori și uh, agricultori. Din păcate, în, în nordul, în nordul uh, țării, datorită schimbărilor climatice, uh, Uh, și datorită numărului mare de păstori sau se tot uh, reduc uh, suprafețele pășunilor, ceea ce îi determină pe păstori să migreze înspre sud, înspre Atlantic și acest lucru duce la conflicte sângeroase, asasinate, măcelărire ale unor familii întregi și am putut să vedem că există reportaje în, în, în presă prin care se cere um, dezarmarea păstorilor care sunt, sunt uh, înarmați, pentru că dacă nu, celelalte autorități regionale ar trece la măsuri. Acest, uh, acest uh, conflict cu caracter profund agricol, agrar, este in, uh, instrumentalizat în scopuri religioase. Acești furlani, acești păstori sunt, sunt uh, musulmani și în sudul țării trăiește o mare parte a unei populații cu credințe în continuare uh, animiste și uh, este o situație ex, uh, cu potențial uh, explozi, uh, exploziv și ceea ce, o chestiune importantă pentru Europa, problema Boko Haram este pentru nigerieni o problemă mai degrabă cu caracter regional. Este, știți că este, Nigeria este un stat cu o populație de 190 de milioane de euro și pentru acest uh, stat conflictul cu Boko Haram nu este atât de important. Sâmbătă am avut ocazia de a mă întâlni cu părinți, cu profesori ai uh, fetelor uh, răpite din comunitatea Cicop și Dapci, care s-au plâns că, cu excepția comunității internaționale, nimeni nu uh, se, uh, se interesează de situația lor. Președintele Uh, în, urmă, în momentul în care a fost uh, ales în urmă cu trei ani, a promis că o să le aducă fetele înapoi și nu și-a respectat deloc promisiunea. Din nou se asistă la mai multe atacuri din partea miliției Boko Haram în regiunea respectivă și statul nigerian nu se implică cu nimic pentru a-i ajuta. Deci, în general, este o este o situație uh, tensionată în Nigeria și tensiunile sunt alimentate și de alte elemente. De exemplu, în, uh, în, uh, domeniu, în regiunea petroliferă a apărut un conflict între populația indigenă și uh, companiile uh, petroliere prezente acolo, ceea ce ar putea duce la o adevărată catastrofă. În fiecare an, uh, populația crește în Nigeria cu 5 până la 6 milioane. În urmă, cu 25 de ani, populația era de 100 de milioane, acum s-a ajuns la 190 de milioane. Și, în plus, există nesiguranța zilnică vis-a-vis -vis de cei care au uh, avuții da, de exemplu, dacă încerci să scoți, uh, să scoți bani de la bancomat și ești singur, s-ar putea să fii jefuit uh, în două minute. Tocmai am, am avut uh, reuniunea Comisiei SEDE, unde am discutat mai ales situația din Orientul apropiat. Eu cred că ar trebui să ne orientăm privirea înspre ce se întâmplă în Nigeria, în stat, după cum am spus, că care își, își dorește păstrarea relațiilor cu Europa. Aș dori să mulțumesc uh, secretariatului și uh, președintelui Delegației Europene, domnul președinte Carlsen, pentru organizarea extraordinară a delegației noastre din Nigeria. Îți mulțumesc, Iosef și Io- uh, Joachim, pentru această prezentare detaliată a, a, a vizitei un punct foarte important acum. Nu știu dacă domnul Jose Antonio Torres la casa este prezent. Da? Dacă este posibil în numele Serviciului European de Acțiune Externă să răspundeți foarte pe scurt uh, celor aflate din partea membrilor acestei delegații. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult pentru aceste observații. Trebuie să-mi cer scuze pentru că am sosit, uh, am, am sosit cu, cu, cu o mică întârziere. Știți că s-a desfășurat un exercițiu de protecție uh, civilă tocmai în clădire și a, uh, nu am putut intra în clădire. Îmi pare rău dacă am ratat intervențiile dumneavoastră sau începutul acestora. O să mă refer la ultima chestiune uh, menționată. Într-adevăr, există multe conflicte în Nigeria și, este, și uh, în același timp este bine că păstrăm un dialog la înalt nivel cu Nigeria și în acest context aș dori să insist asupra importanței acestei vizite. Și trebuie să păstrăm acest dialog cu Nigeria. Trebuie să ne referim în continuare la drepturile omului, să insistăm asupra acestor puncte importante pentru noi și pentru toată lumea și uh, feedback-ul pe care l-am uh, primit din partea delegației a fost unul excelent. Impactul delegației vizite a fost unul uh, excelent și este bine că tra- putem transmite acest mesaj într-un mod coerent. Mulțumesc. Știu că domnul Weidenholz ar trebui să plece la o altă reuniune. Uh, vă dau voie să ne părăsiți. Vă mulțumesc în mod spe- uh, special pentru că ați delega- ați condus această delegație și uh, vedeți cât de important a fost uh, impactul acestei delegații. Mulțumesc, acesta a fost punctul 13, feedback privind misiunea Comisiei în Nigeria și putem trece la punctul 14 de pe ordinea de zi, schimb de opinii privind situația drepturilor omului în Republica Democratică Congo, în special în uh, regiunea Casai. Aștept uh, să vină uh, invitații noștri la prezidiu. Okay, we're just gonna have a testăm cumva aparatura sau așteptăm? O să vedem dacă se poate face interpretarea așa cum se cuvine. Oui. bon, Bonjour Kinshasa, est-ce que vous nous entendez, vous nous voyez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 Est-ce que vous entendez l'interprétation Bonjour, nous venons de faire un test pour l'interprétation. C'est OK, vous pouvez Bonjour. commencer la réunion. Merci. Bonjour. Merci. Thank you. Thank you very much to the lovely interpreters who always work ever so hard. We, we, we had to we have to do a mic test because the high rep. Mulțumim interpreților. Trebuia să facem uh, niște teste pentru că doamna înalt reprezentant a avut niște mici probleme tehnice când s-a adresat comisiei noastre un pic mai devreme. Aș dori să precizez un lucru foarte important din punct de vedere tehnic. Această intervenție are loc în cadrul delegației comune UEACP și doamna Rivasi este prim vicepreședinte a acestei delegații comune. Știți bine că Congo RDC suferă de probleme umanitare majore, violență, violență intercomunitară presiune asupra opoziției și a societății civile. În acest context este regretabil că acum două săptămâni uh, guvernul congolez nu a venit la conferința umanitară și de ajutor uh, organizată de ONU, de Comisia Europeană și așa mai departe. Însă, pe o notă mai pozitivă, se pare că regimul se pregătește de alegeri prezidențiale și alegeri uh, parlamentare credibile, însă au avut loc uh, demonstrații pașnice care au fost, din păcate, reprimate de către poliție. Continuă instabilitățile, instabilitatea și violențele între regina Casai și celelalte din RDC. S-au registrat multe încălcări ale drepturilor omului de către forțele polițienești și armate Contribu- uh, violența contribuie la problemele umanitare acestei țări, unde uh, din 13 milioane de persoane, jumătate sunt uh, strămutate pe plan intern, conform cifrelor ONU. Femeile, fetițele sunt supuse violențelor de tot felul. Și aici vreau să sprijin munca doamnei Mohela a premiului Saharov pe 2014, care a fost uh, uh, și este în continuare un purtător de cuvânt uh, împotriva acestor violențe. Astăzi avem mai mulți invitați pentru a discuta chestiunea Abdul Aziz Teoe, care este directorul uh, biroului UE 1, ONU de stabilizare MONUSCU din RDC ne va spune mai multe despre această forță de menținere a păcii, iar MANUSCO și-a extins mandatul cu un an, conform hotărârii Consiliului de Securitate a ONU. Apoi doamna Modi Ntambue va vorbi, care este uh, președinte a Asociației Africane din Flandra ne va, Flandra ne va vorbi mai multe despre violența împotriva femeilor și fetelor în RDC, apoi domnul Sapu Măculu, care prezidează Asociația Internațională pentru Drepturile Omului din Africa și care vorbi mai multe despre alegerile prezidențiale care sperăm să aibă loc în decembrie anul acesta Republica Democratică Congo și de asemenea îl întâmpin pe domnul ambasador, excelența sa, Bat Umbri, Ah, care este șeful delegației UE în RDC. Vă mulțumesc foarte mult, excelența voastră, pentru prezența aici, la această întâlnire. Și atunci, fără să mai zăbovesc, vreau să o, o rog pe stimata mea colegă, doamna Rivasi, să se exprime în calitatea sa de vicepreședintă a organizării, organizației parlamentare UE-ACP. Vă rog frumos! Mulțumesc! Vă mulțumesc și profit de această ocazie pentru a mulțumi uh, președintele subcomisiei DROA pentru această inițiativă foarte bună care ne permite să vedem cât de grave sunt încălcările drepturilor omului în Republica Democratică Congo, mai ales în regiunea Kasai domnul lui Michel, uh, copreședintele Asociației Parlamentare, n-a putut să fie prezent aici. Îl înlocuiesc eu pentru că m-am deplasat în calitatea aceasta de reprezentant al acestei adunări în Congo de mai multe ori. Noi suntem în continuare preocupați de situația din RDC pentru că este o țară care n-a reușit să iasă la liman din punct de vedere politic și al securității, nu are o economie funcțională și nici drepturile omului nu sunt respectate cum se cuvine. Iar uh, această instabilitate se răsfrânge asupra toate întregii regiuni din Marile, uh, Marile Lacuri. S-au petrecut mai multe uh, lucruri recente în RDC, um, dar în iunie 2017 membrii ai adunării noștri noastre au cerut, având în vedere situația din RDC, să se reunească o comisie de, de anchetă imparțială uh, pentru a vedea ce se petrece în regiunea Kansai. Apoi, în uh, februarie 2017, am adoptat o scrisoare, o rezoluție din partea noastră pentru a ne exprima uh, îngrijorarea față de situația politică, economică, de securitate și umanitară care domnește în Republica Democrată Congo. În acest context, Condamnăm cu fermitate masacrele și uciderea tinerilor și copiilor în uh, Kinshasa, uh, la Kasai, de, uh, de asemenea, și pentru tot ce înseamnă încălcările drepturilor omului din aceste regiuni. Pe 6 martie 2017, Consiliul European a avut niște concluzii dedicate RDC, exprimând îngrijorarea UE față de situația din această țară, situația politică, uh, pentru că nu se pune în aplicare acordul politic din decembrie anul trecut. Uniunea Europeană și-a exprimat, între altele, angajamentul de a se angaja uh, într-un dialog cu viitorul politic, viitorul guvern, conform articolului pertinent din acordul de la Cotonou. Uh, Uniunea Africană, Organizația Francofoniei, ONU, Uh, se implică de asemenea pentru a promova dialogul politic pentru ca să nu se destabilizeze încă și mai mult regiunea Marilor Lacuri. Facem apel către toți actorii politici pentru a găsi un consens, pentru a uh, proteja interesele populației și ale acestei republici. În același timp denunțăm miile de morți, violențele, uh, Uh, manipularea copiilor, problemele de siguranță și securitate, riscurile majore pe care atâtea și atâtea familii le uh, suportă astăzi în această țară. Iată cum adunarea noastră parlamentară UEACP uh, își exprimă poziția și cum exercităm presiuni. Știm bine că președintele nostru, lui Michel, merge deseori acolo pentru a putea să găsim împreună o soluție uh, Uh, uh, pentru că, într-adevăr, uh, există multe semne de întrebare, deoarece este o țară greu de, de, de gestionat, cu un președinte care se agață din răsputeri de poziția sa. Mulțumesc, doamna Rivazi, pentru această introducere și, într-adevăr, ne-ați făcut o prezentare a situației dificile din RDC Vorbitorii noștri vor aduce amănunte suplimentare în legătură cu aceste provocări, dar ne vor prezenta și posibilitățile de uh, ieșire la liman. Domnul Abdul Nioe de la misiunea MONUSCO ONU UE de stabilizare și o să fim inovativi, ca de obicei în comisia noastră vom folosi tehnologiile deci vom avea o prezență online a domnului uh, respectiv în direct uh, din uh, RDC. Bună ziua! Bună dimineața! Cred că este dimineața la dumneavoastră, deci suntem în legătură cu Kinsasha. Ne auziți? Je vous entends parfaitement. Ok, you have... You... Vă aud foarte bine, dar aveți 10 minute, domnule Toe, la dispoziție. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor uh, deputați. Mă bucur foarte mult să particip la acest schimb de vederi în legătură, de opinii în legătură cu situația drepturilor omului în Republica Democrată Congo. Mă bucur că mi-ați invitat și ne bucurăm că vă interesează situația drepturilor omului în uh, Congo rezoluțiile pe care le-ați uh, adoptat la Parlamentul dumneavoastră arată angajamentul UE în acest sens, angajament uh, pentru protecția drepturilor populației din Republica Democrată Congo. În primul rând vreau să vă spun că drepturile omului sunt foarte importante uh, când vine vorba de situația actuală din RDC în lipsa respectării acestor drepturi ale omului, nu poți să ai un proces uh, electoral credibil, pașnic uh, și așa mai departe. Nu se poate avea nici dezvoltare și nici pace durabilă în lipsa drepturilor omului. De asemenea, așa cum a spus uh, recent în altul um, Comisariat pentru Drepturile Omului al ONU, a spus că drepturile omului, propășirea acestora, înseamnă salvarea de vieți omenești în cadrul conflictelor și, într-adevăr, este clar că este o soluție foarte bună pentru a rezolva situația în lumea noastră tulbure de astăzi. În ultimii ani, de ce situația s-a degradat constant? În anul 2017 s-a înregistrat la biroul nostru peste 4.000 de încălcări ale drepturilor omului, cu peste 25% mai mult decât anul precedent și, de asemenea, o creștere cu încă 20-30% față de anul de dinainte. Deci este o degradare a spațiului democratic, o reprimare violentă de către poliție a manifestațiilor și demonstrațiilor cu decese și cu uh, răniri, um, amenințări, intimidări la adresa organizațiilor civice, Uh, care, cărora trebuia, se dorea să se pună botniță. Degradarea situației drepturilor omului, de asemenea, este datorată de activitatea puternică a unor miliții și grupuri armate și din pricima degradării conflictelor interetnice. Protecția civililor este amenințată în permanență de aceste mișcări ale milițiilor și grupelor uh, armate în 2017 avem cifre în acest sens. Biroul nostru, de asemenea, a consemnat o creștere semnificativă de mai bine de 300% în trei ani um, uh, a numărului de uh, execuții arbitrare și somare de către agenții statali Asta în condițiile unei crize persistente în Kasai, așa cum ați descris-o la început. Situația din provincia Kasai s-a degradat în 2017 uh, în condițiile în care mai, mai, mai mult de 28 de forțe armate sau grupuri armate au fost identificate ca fiind active acolo peste 700 de femei și copii și-au pierdut viața în această provincie Kasai, fără să mai vorbim de rănirile care au fost provocate de o folosire disproporționată, abuzivă a forței. Deci, întotdeauna victime civile, femei și copii, în principal datorate miliției Kamasapo. Situația este absolut deplorabilă iar milițiile Kamasaku de asemenea se fac vinovate de peste 60 de mm, ucideri, dintre care femei și copii, și o altă miliție se face vinovată de 700 de asasinate, dintre care mai mulți copii și femei. Anchetele sunt în curs, suntem convinși că um, um, justiția congoleză va fi însoțită și de către noi și de către alte entități care se ocupă de dreptul omului și adevărul va ieși la iveală. Față de anul trecut, situația se petrece la fel și anul acesta, ba chiar se poate degrada, având în vedere că se apropie alegerile și că se multiplică conflictele uh, Uh, în mai multe provincii. Astfel, în Ituri avem o, deci o provincie unde avem uh, mai multe uh, focare de conflict. Au fost ucise mai multe persoane, dintre care câteva zeci de femei, saturile au fost, uh, satele au fost uh, arse și așa mai departe. E vorba pur și simplu de o, uh, o situație foarte dramatică. Mai multe persoane s-au deplasat către granița cu Uganda. Femeile și, femei, și fetițele sunt deseori, din păcate, prea uh, Uh, din păcate, victima abuzurilor, violențelor, inclusiv uh, sexuale. S-au mulțit uh, grupurile armate, s-au mulțit atacurile împotriva satelor și atunci violențele împotriva populației au crescut, așa cum au crescut și numărul violențelor sexuale împotriva civililor și este vorba de un număr fără precedent față de cele pe care le-am repertoriat în trecut. Iată, foarte multe preocupări și provocări, însă uh, noi dorim să sprijinim statul congolez pentru a uh, aduce niște răspunsuri potrivite la degradarea acestei situații, uh, sensibilizare uh, informare. Echipele noastre, de asemenea, se prezintă și pe teren pentru a-i ajut, ajuta victimele care uh, să poată apoi să participe la căutarea făptașilor care să fie traduși apoi în justiție. Dar pentru a promova și alte măsuri care să ajungă la, să, să ducă la liniștirea conflictelor. Pe, pe lângă munca de consolidare a capacității tehnice care are loc în fiecare zi, așa cum am spus, noi suntem uh, direct implicați în procesul de justiție, pentru a identifica făptașii, pentru a exista anchete de justiție așa cum se cuvine, pentru ca lumea, pentru ca făptașii să fie aduși în fața uh, justiției iar Comisia noastră Națională pentru Drepturile Omului își joacă astfel rolul în promovarea democrației în Congo și promovarea drepturilor omului. În 2017 am organizat uh, peste 60 de activități de formare, de training, de sensibilizare la adresa a peste 4.000 de persoane, dintre care un sfert erau femei. De asemenea, sprijinim guvernul uh, congolez uh, pentru a-și respecta obligațiile din dreptul internațional și uh, pentru a onora alte convenții internaționale, inclusiv Convenția Universală a Drepturilor Omului. Drepturile omului sunt absolut esențiale și în lumina alegerilor care ne așteaptă pentru a avea alegeri uh, transparente, inclusive și pașnice. Nu dorim să se stârnească zizania, dorim ca spațiul democratic uh, să fie uh, liber, drepturile omului să fie respectate pentru toți, inclusiv pentru manifestanții care manifestă pașnic, prizonierii politici să fie eliberați, iar justiția să fie liberă, iar recursul ilegal la forță să se termină, precum și uh, Uh, să nu se dea mână liberă abuzurilor de către forțele de ordine și de securitate. Anul 2018 este un an decisiv în Congo. Uh, comunitatea internațională trebuie să însoțească acest proces pentru un transfer pașnic al puterii. Uh, și invit subcomisia DROA și Parlamentul să ne ajute să asculte pledoaria noastră pentru a ne putea ajuta să monitorizăm, să promovăm mai bine drepturile omului în RDC. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnule Tioe, și vă mulțumesc foarte mult că ați respectat și timpul. Uh, care v-a fost uh, acordat, dar nu vă pierdeți, uh, nu, nu ne părăsiți pentru că o să fie întrebări pentru dumneavoastră. Acum, următoarea vorbitoare este doamna Mondi Ntambue. Suntem extrem de mândri că veniți aici la noi pentru că vă sunteți specializată în promovarea rolului femeilor africane și de asemenea activați în cadrul unei rețele europene de profile uh, pentru tot ce înseamnă uh, descendenții de origine africană prezenți în Europa. Vă mulțumesc o dată pentru contribuția dumneavoastră și cum avem o agendă de lucru foarte încărcate. Nu aveți mai mult de 10 minute. Vă mulțumesc foarte mult. La subcomisiune de droit uman. Vă mulțumesc uh, foarte mult și mulțumesc uh, subcomisii pentru drepturile omului uh, pentru că m-ați invitat astăzi pentru a vă vorbi despre situația femeilor în țara mea, în Republica Democratică Congo important să precizăm uh, cine vorbește aici. Ați vorbit despre mandatul meu, însă aș vrea să fac o clarificare. E vorba de o activistă femeie uh, care ia cuvântul aici și îmi asum uh, responsabilitatea cuvintelor mele și în calitate de uh, femeie congoleză și europeană iau cuvântul astăzi pentru că sunt îngrijorată de uh, ceea ce se întâmplă în Republica Democratică Congo, unde m-am născut și unde 98% din familia mea trăiește în continuare. Este important să știm de ce și în numele cui, uh, reprezentând ce, um, vorbim sau luăm cuvântul în general. Este o problematică destul de veche, cea pe care o tratăm astăzi, de 23 de ani, deci de ceva timp, situația este destul de violentă în Republica Democratică Congo. Este vorba de o țară care trece printr-un adevărat uh, haos politic, economic, social uh, și conflictual permanent, un lucru pe care îl cunoaștem cu toții, sau cel puțin uh, cei care sunt astăzi aici, pentru a participa la această dezbatere, cu siguranță o știu. Republica Democratică Congo, o, o țară post-conflict, în care femeile Uh, suferă de pe urma violențelor directe și indirecte de toate felurile. Așa cum am uh, ascultat uh, reprezentantul IGNUR, care a prezentat foarte bine situația și nu am să revin la această chestiune pentru că mm, am făcut-o de multe ori. Toată lumea recunoaște această problemă Domnul doctor Mughie a venit deja în fața Senatului de mai multe ori pentru a ne vorbi de această problemă. Violențele indirecte sunt cunoscute și ele, pentru că uh, aceste violențe afectează nu doar femeile din RDC, afectează și femeile din afara acestei țări, uh, care uh, privesc uh, persoane deplasate, uh, strămutate sau alți operatori care sunt uh, afectați. Trebuie să rezolvăm această situație, să dezamorsăm situația și de multe ori în astfel de situații lumea nu e dispusă să asculte adevărul. Iată ce s-a întâmplat la Casai, practic confirmă ce a început în estul țării, în regiunea Kivu, și consecințele se vor răspândi pe uh, suprafața întregii țări. Uh, populații întregi decimate, uh, femeile care au de suferit de pe urma violențelor, uh, Uh, și oamenii pleacă uh, de acasă, uh, fug disperați și ajung până în Angola sau mai departe și până când um, va trebui să suportăm această situație, oameni care își părăsesc casele și satele. Trebuie să ne gândim la această situație. Pentru mine important este să găsim soluții. Până când Trebuie să mai așteptăm pentru a învăța din greșelile, din uitările sau uh, uh, problemele trecutului. Până când vom mai aștepta înainte de a ține cont de tot ce s-a întâmplat? De 10 ani de zile sunt uh, membru al diasporei pentru uh, secția de femei care luptă pentru pace și libertate în RDC și uh, de 10 ani lucrăm uh, cu această organizație, WILF, și cu alte uh, organizații foarte active, femei venite din RDC, care luptă pentru drepturile lor și se protejează reciproc, luptă pentru securitatea propriilor țări. Și tocmai asta aș dori să vă spun aici în cele câteva minute pe care le am la dispoziție. Aceste femei au identificat care sunt nevoile lor în ziua de astăzi pentru a avea o situație pașnică în RDC și pentru a putea activa instrumentele necesare care să permită femeilor să meargă mai departe și să își reconstruiască țara. Primul lucru pe care ar trebui să-l facem ar fi ca statele membre să regândească uh, modalitățile de alocare a fondurile, a fondurilor pentru a se finanța pacea. Deci programele de dezvoltare ar trebui să fie inclusive, durabile și să ducă la o adevărată egalitate de gen, de sex pentru o țară care încearcă să ajungă la o situație pașnică în RDC. În al doilea rând, ar trebui să susținem eforturile femeilor care uh, luptă pentru pace. Am uh, constatat astăzi că există uh, o adevărată concurență între mișcările feministe care luptă pentru pace. Mm, nu e acceptabil. Cred că trebuie să existe suficiente fonduri pentru a ajuta pe toată lumea pe cei care încearcă să construiască, să ofere o nouă educație și uh, cei care doresc să ajungă la o pace durabilă, la o încetare a focului, pentru că până la urmă despre asta este vorba, la o eliminare a armelor și uh, pentru ca toată lumea să se poată uh, centra pe elementele esențiale. În al treilea rând, statele membre ar trebui să aibă curajul uh, să realizeze o monitorizare sistematică a, instrumentelor și rezoluțiilor care au fost adoptate, 1325 de la Consiliul de Securitate a Națiunilor Unite. E nevoie de o evaluare reală a măsurilor implementate de atâta timp până astăzi, pentru a vedea ce a dat rezultate și ce nu a dat rezultate și ce putem propune astăzi. La nivelul guvernului RDC e nevoie de implementarea tuturor măsurilor necesare pentru o adevărată implementare a recomandărilor din rezoluția 1325 și a planurilor naționale care au fost elaborate, pentru că ele există sunt însă foarte puțin reevaluate sau uh, se evaluează fără să țină cont de uh, evaluările făcute de femeile care lucrează în acest domeniu. E vorba aici de uh, tratatul asupra comerțului cu arme și alte instrumente de luptă împotriva proliferării de arme ușoare și de mic calibru, Trebuie monitorizată situația pentru a vedea cum se implementează acest tratat. E un lucru care a fost deja menționat de multe ori, însă e vorba aici de o criză cu adevărat endemică, deci ar trebui să reevaluăm această situație. Pe de altă parte, organizațiile de femei cred că pot aduce propria lor expertiză pentru a vedea cum putem implica mai mult femeile și tinerii în politicile de căutare și consolidare a păcii pentru a pune capăt crizelor odată pentru totdeauna. Domnul Tioe a menționat acest lucru și anume problema instrumentalizării femeilor și a tinerilor și a anumitor bărbați, de asemenea, pentru a evita un astfel de proces, trebuie să îi implicăm pe tineri, pe femei în acest proces. În al treilea rând, bugetul național este delimitat și de aceea ar trebui să uh, crească resursele alocate pentru educație, sănătate și dezvoltare rurală, pentru că zonele rurale sunt cele care sunt în proces de deșertificare orașele din potrivă. Deci cum putem face ca aceste zone rurale să devină din nou stabile? Cum o putem face? Prin resurse naționale uh, coerente și aici intervine încă o dată problema monitorizării, a felului în care se cheltuiesc aceste resurse și prin respectarea unor principii fundamentale, respectiv uh, guvernanța democratică. În încheiere aș spune că trebuie să existe o implicare adevărată a femeilor în procesele electorale fără a trece la instrumentalizarea lor. Mulțumesc foarte mult, Modi, pentru această uh, prezentare plină de pasiune. Ai prezentat câteva chestiuni foarte concrete pentru a vedea ce se poate face și uh, sper ca uh, ambasadorul, domnul ambasador, să Uh, revină la aceste elemente și de asemenea voi face referință eu în concluziile finale. Trecem acum la domnul uh, Paul Naspunoculu. Uh, Domnul Moculu este un activist pentru drepturile omului, este președintele unui ONG din RDC și uh, secretarul general pentru Africa al Federației Internaționale pentru Drepturile Omului. Sunteți un expert african reputat pe tema alegerilor și pe multe alte teme. Bun venit aici, așteptăm prezentarea dumneavoastră și aveți 10 minute la dispoziție, vă rog. Mulțumesc, domnilor și domnilor deputați, Federația Internațională pentru Drepturile Omului a cărei partener și membru este Republica Democratică Congo. Vreau să vă mulțumesc pentru invitația de astăzi uh, și pentru dezbaterea organizată pe marginea crizei din uh, Congo. O criză gravă cu consecințe extrem de nefaste pentru populația civilă. Peste 16 milioane de persoane care a, au fost afectate și 13 milioane care au nevoie de ajutor. Toate acestea uh, din cauza încăpățânării președintelui uh, Kabila de trei ani de zile, uh, care a recurs la violență pentru a se menține la putere și a amâna alegerile. Din punct de vedere legal, domnul Kabila ar fi trebuit să renunțe la putere la sfârșitul anului 2016, însă cu argumentul că nu se dădeau condițiile necesare pentru a organiza alegerile, a reușit să ajungă la un acord cu ajutorul Bisericii catolice și cu principalele partide uh, politice. Acordul din decembrie 2016 a fost un pretext pentru a rămâne la putere un an în plus. În noiembrie 2017, Comisia Electorală, uh, coruptă în bună parte de către regim, a prezentat un nou uh, calendar electoral, prevăzând alegerile pentru 23 decembrie 2018, deci la doi ani după încheierea ultimului mandat constituțional al domnului Kabila. Știm uh, foarte bine că constrângerile financiare și logistice care sunt incluse în acest uh, calendar ar putea fi utilizate din nou ca un pretext pentru amânarea scrutinului sau pentru falsificarea alegerilor. Președintele Kabila nu a demonstrat sau nu a dat semne că ar dori să renunțe la putere și aceasta întărește și mai mult senzația că procesul electoral este practic în mâinile taberei lui Kabila și uh, meetingul care a fost uh, autorizat uh, uh, în ajunul întâlnirii troicii de la Sadaka, care părea o adevărată manipulare, cu toate acestea, autoritățile nu au dat niciun fel de semn de deschidere uh, democratică, condiție absolut necesară pentru ca alegerile să fie credibile. Libertățile fundamentale sunt încălcate. În continuare, din 2015 încoace au murit peste 300 de persoane în cadrul manifestațiilor pașnice organizate. Sute de persoane din opoziție, uh, mișcări cetățenești, uh, manifestări pașnice care au fost uh, ilegalizate, arestări fără acces la avocați, mass media care a avut de suferit, jurnaliști care au ajuns la închisoare. Activiștii pentru drepturile omului și pro-democrație nu au fost nici ei scutiți. Observatorul pentru protecția drepturilor omului a constatat o tendință de uh, arestări și detenții arbitrare aproape sistemică și de hărțuire a activiștilor din partea autorităților congoleze. Pe 25 februarie, cu ocazia reprimării marșului uh, care a fost uh, organizat în mod pașnic, activiștii uh, Rossi Mukein Maga, care au fost uh, membri al colectivului din 2016, au fost uh, uh, reținuți de către forțele de ordine la King Sasha. De asemenea, asistenta religioasă, o asistentă religioasă a fost uh, uh, asasinată în Saparoas, în aceleași circumstanțe. Alți cetățeni uh, care se află și ei acum la închisoare și hărțuiți în justiție sunt urmăriți cu utilizarea unor capete de acuzare fără uh, niciun argument real. Toate aceste cazuri sunt emblematice pentru reprimarea uh, organizată, care face parte dintr-o strategie mai largă de uh, eliminarea vocilor critice față de regimul actual. Ultimele manifestații organizate pe 31 decembrie 2017, 21 ianuarie și 25 uh, februarie de către reprezentanții laici ai Bisericii Catolice au uh, ajuns la abuzuri numeroase săvârșite de forțele de ordine. Forțele de securitate au tras uh, pur și simplu cu gloanțe reale, au utilizat gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc față de civili și față de uh, reprezentanți uh, în biserici și chiar în spitale unde până și bebelușii au avut de suferit. Au bătut măr persoanele și au uh, deținut ilegal uh, mai multe persoane, cel puțin 18 victime mortale, sute de uh, persoane vătămate nivelul violențelor care are de-a face cu uh, grupurile armate, cu Ministerul Apărării și forțele de ordine, toate acestea au crescut în mai multe regiuni. Multe acte de violență sunt uh, tolerate, uh, săvârșite sau comandate de autoritățile congoleze în cadrul unei strategii care pare a fi deliberată și care reprezintă un pretext în plus pentru amânările electorale succesive. În 2017, forțele de securitate congoleză au fost uh, uh, principalele forțe care au recurs la astfel de violențe. Am să uh, fac câteva referințe directe la o altă situație dramatică, uh, cea din Kasai. Din 2016, provincia Kasai uh, trece printr-o criză fără precedent. Organizațiile noastre, încă din iulie uh, 2016 au cules mărturiile inocenților și um, am stabilit că e vorba de adevărate crime împotriva umanității. Uh, milițiile Banamura au uh, uh fost practic, practic create de uh, regimul actual Crimele și masacrul au continuat și amânarea alegerilor până în 2018 a fost justificat de către domnul Nanga, președintele Comisiei Electorale, cu argumentul violențelor din casai care fusese organizate de stat. Domnul Nanga arăta că violențele din Ituria ar putea avea un efect negativ asupra calendarului electoral violențe care sunt utilizate de către autorități pentru a justifica toate aceste amânări ale alegerilor. Am să trec acum la recomandări. Pot spune că Uniunea Europeană are un rol esențial uh, de jucat. Iată care sunt uh, recomandările noastre. În ceea ce privește organizarea alegerilor, trebuie să facem totul pentru ca echipa mixtă de experți internaționali, din care face parte și uh, UE, alături de alte organizații, să organizeze alegerile cât mai repede cu putință și să se pronunțe în mod public în legătură cu procesul electoral. Experții ar trebui să facă declarații publice în fiecare etapă esențial a procesului electoral organizat. E nevoie de vizite și întâlniri la nivel înalt uh, cu autoritățile uh, congoleze, cu ONG-uri și reprezentanții ai societății civile în momentele cheie ale procesului electoral. În ceea ce privește respectarea drepturilor omului și susținerea societății civile, trebuie să se condamne public cu fermitate crimele uh, grave care au fost uh, săvârșite, în special uh, în ceea ce privește reprimarea manifestanților în estul țării și în Casai. Trebuie să se reamintească autorităților congoleze că unele dintre aceste crime ar putea fi crime împotriva umanității și e nevoie de anchete independente, transparente, pentru a-i judeca pe responsabili, indiferent de funcția sau nivelul lor în aparatul politic sau de securitate trebuie să se condamne sistematic și public toate actele de violență față de activiștii din opoziție, activiști pentru drepturile omului, pro-democrație sau jurnaliști. Să se ceară autorităților congoleze să elibereze imediat și necondiționat pe toți cei care au fost deținuți arbitrar și să se pună capăt oricăror forme de violență, intimidare sau hărțuire, inclusiv judiciară se ceară autorităților congoleze să elimine interdicțiile de adunări publice și să respecte libertățile fundamentale, să se condamne lipsa de voință a autorităților de a pune capăt violențelor generalizate prin implementarea măsurilor care au fost adoptate în acordul de la Sfântul Silvestru. Trebuie să se depășească situația de criză și să se treacă la o procedură de consultare, așa cum se arată în articolul 96 din acordul de la Cotonou, în ceea ce privește încălcarea drepturilor omului și utilizarea acestui acord în cadrul consultărilor pentru depășirea crizei. Dorim să se utilizeze acordul de la Cotonou ca un mijloc de a face presiune pentru a trece la un dialog întărit și pentru utilizarea tuturor pârghilor disponibile, de exemplu sancțiunile individuale sau uh, impunerea de sancțiuni atunci când autoritățile congoleze nu ar dori să impună măsurile necesare. Iată câteva dintre măsurile, recomandările pe care doream să le prezentăm astăzi uh, în atenția Uniunii Europene. Textul va fi la dispoziția dumneavoastră, bineînțeles, și așteptăm uh, întrebări de clarificare dacă aveți. Mulțumesc! Foi. Vă mulțumesc, domnule Maculu, pentru contribuția dumneavoastră și vă asigur că o să revenim pentru un răspuns mai târziu. Și acum aș dori să dau cuvântul excelenței sale, domnul ambasador Bart Uvri, ambasador în Republica Democrată Congo să ne spună care uh, sunt părerile vis-a-vis -vis de acest subiect. 5 minute. Mulțumesc foarte mult. Mi s-a spus 3 minute, îmi dați două în plus. Vă mulțumesc și o să încerc să răspund așa în 5 puncte și mai puțin de 5 minute. În primul rând, reamintesc că în istoria Republicii Democrate Congo ne găsim, de fapt, într-un moment aparte. Uh, pur și simplu alternanța pacifică la putere este posibilă astăzi pentru prima oară în istoria sa. E important să reamintim acest lucru și pentru prima dată avem un calendar electoral ca atare. Alegerile sunt anunțate pentru data de 23 decembrie și se pare că acest calendar uh, va fi respectat până la urmă. Bineînțeles că se pun o serie de întrebări, puncte de Eh, și dificultăți în domeniul drepturilor omului, drepturilor omului. Există anumite legi care sunt în pregătire, însă pe marginea acestora noi purtăm un dialog informal atât cu adunarea națională cât și cu guvernul din RDC. Și tot așa, când vine vorba de acordul de la sfârșitul anului trecut, avem contacte regulate cu membrii din majoritatea prezidențială, cu cei din guvern, dar și cu alte părți interesate, cum ar fi societatea civică. Acest dialog noi încercăm să-l purtăm uh, și uh, cu sprijinul altor entități și colegi uh, americani, canadieni, elvețieni, dar și omologi africani. De pildă, Uniunea Africană poate să joace un rol deosebit aici. Vreau să reamintesc încă o dată că conform uh, concluziilor cele mai recente ale Consiliului din decembrie 2017. Așadar, suntem pe deplin dispuși să sprijinim acest proces electoral. Până acum s-a făcut și o ofertă financiară în acest sens, nu s-a finalizat uh, nimic în acest sens. Guvernul și SENI ne informează uh, că doresc să financeze Uh, ca atare uh, alegerile. Dar dacă nu reușesc să o facă, sau noi suntem în continuare gata să finanțăm aceste alegeri, banii există, sunt la dispoziție și, încă o dată, lipsa de mijloace financiare nu trebuie să fie o scuză care să fie invocată în caz de nerespectare a calendarului electoral. Și apoi, ca să mai reacționez la alte întrebări uh, adresate, când vine vorba de sprijinul nostru pentru alegeri, chestiunile de gen ne preocupă în mare măsură, mai cu seamă uh, în ce privește înregistrarea elector electorilor. Avem uh, niște momente și perioade specifice dedicate registrării pe listele uh, de vot pentru femei. Ca acestea să poată să participe la vot deocamdată semnalele pe care le-am primit sunt pozitive, adică acest sistem merge. De asemenea, suntem uh, gata să sprijinim observarea alegerilor uh, din rândul societății civile. E, uh, recent m-am întâlnit cu președintele Asociației Asenii care ne-a spus că își dorește asemenea demersuri. Uh, și e un mod de a asigura credibilitatea alegerilor și, pe de altă parte, pentru a promova uh, participarea femeilor la scrutin. Toate aceste lucruri le realizăm împreună cu partenerii noștri la fața locului, mai cu seamă SADEC și Uniunea Africană. Și faptul că această primă uh, instituție numai, ci și-a deschis un uh, birou la Kinshasa acum o săptămână, este un semnal pozitiv. Asta înseamnă că vom uh, continua cooperarea cu această SEDEC care cunoaște foarte bine problematica legilor în ceea ce privește apoi grupul de experți internațional. Acesta a fost consolidat în demersurile sale printr-un nou mandat de la Consiliul de Securitate al ONU Uh, suntem și aici uh, atenți uh, și da, avem un parteneriat cu Uniunea Africană, cu ONU, cu SADEC, um, pentru că, ca și ei, ne dorim că acest grup internațional de experți trebuie să fie sprijinit. Până acum n-am avut semnale din partea RDC, dar intenția noastră rămâne intactă și, într-adevăr, avem experți la Kinshasa care și-au intrat în atribuții și am trimis acolo colegi care să poată să permită acest scrutin la sfârșitul anului. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, domnule ambasador Uvri, pentru răspuns și pentru faptul că ați uh, respectat la fix timpul acordat. Aș dori să întreb colegii prezenți dacă au vreo întrebare pentru invitații noștri. Joachim Zeller. Vă mulțumesc, domnule președinte. Situația din Republica Democrată Congo nu se stabilizează și probabil și datorită marilor interese economice, exploatarea resurselor bogate ale solului, există zvonuri, au existat zvonuri care au fost întemeiate de um, scandalul Paradise Papers și anume că președintele Kabila dorește să rămână la putere pentru că la uh, moment că în trecut a dat concernului uh, elvețian Glencore uh, uh, niște mine in, interesante și este un subiect care are un rol important în discuțiile purtate în Congo acum. O altă, o altă chestiune. De, do- de 20 de ani există o misiune de garantare a, a păcii din partea ONU, 60 de mii de uh, forțe armate uh, care provin din 50 de state, militarii din 30 de state, polițiștii, și mă întreb cât de eficace este această misiune cu numele MONUSCO acum. Pentru că, în mod evident, conflictele, uciderile, mai ales în anumite regiuni, cum ar fi cea Casai, s-au înmulțit în ciuda prezenței masive din partea Națiunilor Unite. Oare nu ar trebui să ne gândim la o nouă formă de organizare a acestei misiuni? Pentru că chiar dacă este vorba de oameni cu multă experiență, faptul că ei provin din mai mult de 50 de state nu ușurează deloc coordonarea activităților. În al treilea rând, cum putem întări din exteriorul societății civile din uh, Republica Democrată Congo? Pentru că în lipsa unei societăți civile puternice la fața locului, din afară prea puțin vom putea contribui în mod real la um, rezolvarea problemelor concrete, mai ales că există asemenea uh, conflicte similare cu cele pe care am văzut că se desfășoară în, uh, în Nigeria între păstori uh, nomazi și uh, agricultori sedentari. Este un conflict posibil și în Republica Democrată Congo și ce putem să facem pentru a depăși aceste conflicte în condiția în care, în situația în care autoritățile de stat în mod evident nu pot să facă nimic pentru a le rezolva. Îți mulțumesc, Joachim. Am o întrebare adresată tuturor invitaților și v-aș ruga dacă puteți să răspundeți cu toții în două minute și jumătate pentru a putea respecta calendarul pentru această întâlnire. Domnule Tioie, ne-ați, ați fost foarte răbdător în RDC și v-aș ruga să ne spuneți care este planul MONUSCO pentru a se asigura că campania electorală este sigură pentru grupurile din societatea civilă și pentru cei din opoziție. Cum veți uh, desfășura forțele MONUSCO în zone unde se așteaptă anumite uh, demonstrații și domnului Muculu, care sunt măsurile realiste din partea actorilor internaționali pentru a reface încrederea în rândul populației, pentru a avea un proces electoral pașnic. Și doamnei Ntambue, cum considerați care ar trebui să fie rolul uh, Uh, consilierului special al președintelui Kabila pentru a preveni violența sexuală și pentru a ne asigura că cei care recurg la asemenea acte violente sunt uh, aduși în fața instituției și o să dau cuvântul în primul rând totuși doamnei Ivasi, după care o să vă rog pe dumneavoastră, domnule Muculu, apoi domnului, domnul, apoi Modi și apoi domnul Tioie. Vreau să mulțumesc aici uh, domnului ambasador al UE în Republica Democrată Congo și ceva precis acum. Doamna Antambe întreabă cum uh, ajută Uniunea Europeană societatea civilă, fie că e vorba de femei, fie e vorba de femei care luptă pentru drepturile lor, fie că e vorba de refugiați Puteți să ne spuneți mai multe despre ajutorul Uniunii în toate aceste domenii? Apoi, au existat niște sancțiuni. N-am putea oare ca să extindem aceste sancțiuni, să le îndreptăm împotriva unor persoane care știm că s-au dedat la anumite acte de cruzime și alte violențe în țara aceasta? Apoi, s-a vorbit despre arme. N-am putea oare să avem o trasabilitate mai mare din punctul de vedere al acelor țări europene care aprovizionează diferitele facțiuni și miliții cu arme. Apoi, cobaltul. Domnul Zeller a vorbit despre asta. Republica Democrată Congo este o țară incredibilă, pentru că două treimi din uh, zăcămintele în cobalt provin din RDC acest cobalt uh, e folosit în uh, fabricarea mașinilor electrice, în smartphone-uri și așa mai departe. Și când vorbim despre drepturile omului, aici problema este, de pildă, munca copiilor, care este folosită pe scară largă. Uh, cum și ce face Uniunea Europeană pentru a permite trasabilitatea acestor uh, acestor uh, produse care conțin, conțin cobalt cu încălcarea drepturilor omului, cum să se facă ceva în acest sens. Mulțumesc uh, foarte repede pentru că nu mai avem interpretare. spune domnul președinte, domnul Măculu, nu vă dau decât două minute și cu scuzele de rigoare. Mulțumesc. Cum, cum să consolidăm această societate civilă din Republica Democratică Congo? Cred că ați menționat-o chiar dumneavoastră. Trebuie ca ea într-adevăr să fie ajutată, consolidată pentru ca să poată să funcționeze și să se poată readuce încrederea între comunități care să nu mai fie exploatate de către putere care alimentează conflicte uh, false conflicte, așa cum se petrece astăzi în estul țării iar eu am făcut o recomandare în acest sens, n-ar trebui să se dea fonduri umanitare așa de multe statului congolez cât populațiilor direct vizate, de pildă refugiaților, ONG-urilor, luptătorilor pentru drepturile omului și mass media independente, mai ales pentru că aceștia documentează, informează, uh, și știu ce se petrece, inclusiv în contextul alegerilor și mai ales în regiunile zguduite de violențe. Apoi cerem, așa cum a spus doamna Rivazi, să se extindă lista de măsuri individuale și sancțiuni existentă, cum ar fi înghețarea bunurilor, conturilor și interdicția vizelor pentru anumite persoane, dacă nu se garantează niște drepturi umane, drepturi civice, politice și în vederea alegerilor libere și independente care să aibă loc până la sfârșitul anului 2018. Iată ce pot să vă răspund și cu niște recomandări suplimentare pe care le-aș adresa Uniunii Europene. Mulțumesc foarte mult pentru că, domnule Moculu, ați fost cât se poate de la obiect. Doamna Nutambue, mulțumesc foarte mult. Privitor la acea impunitate, trebuie să avem toleranță zero. Trebuie ca la un moment dat ca justiția, justiția de proximitate să poată să își facă treaba și să îi tragă la răspundere pe cei care se dedau la astfel de fapte, miliții, șef militari și așa mai departe. Și mai bine să existe o justiție de, apropiată de oameni, de proximitate și nu una centrală, pentru că marea majoritate a acestor fapte uh, sunt uh, săvârșite de criminali și infractori de, toate, de toate tipurile, dar în anumite zone. Deci trebuie ca acest aparat de justiție um, de proximitate să fie finanțat, să fie prezent acolo unde trebuie. Despre asta este vorba și asta ar fi un instrument care ar însemna că se aplică niște sancțiuni se impun uh, niște pedepse, de pildă, uh, astfel, uh, într-un astfel de sistem de justiție, făptașii sunt prinși, sunt condamnați, Asta își doresc femeile, victimele violențelor, doresc ca cei care le-au torturat și le-au violentat să intre în închisoare și nu să se plimbe liber pe stradă. Cât privește consolidarea societății civile, putem să facem asta așa cum procedăm deja, adică să sprijinim să sprijinim mai mult chiar și ONG-urile și reprezentanții civici europeni care sunt în parteneriat cu cei din Africa. Asta putem să facem pentru că noi aici în Europa avem instrumente, avem posibilitatea de a trezi la viață, ca să zic așa, și uh, spiritul civic local din Africa. Mulțumesc foarte mult, domnul, uh, doamna Mteoe, domnule Teoe. Aveți dumneavoastră două minute și ați început uh, așa cum trebuie. Aveți cuvântul de încheiere. Mulțumesc foarte mult. Da, MONUSCO avem o rezoluție care ne dă un mandat, mandat mm, pentru alegeri, pentru procesul de justiție în general și cât privește securizarea uh, procesul electoral, cu siguranță vom avea multe de făcut în acest sens. Deci a securiza, oferi siguranță pentru aceste alegeri, iar noi, MONUSCO, avem un rol uh, de făcut. E nevoie și de coordonare și de organizare. Consiliul de Securitate decide, statele membre confirmă mandatul și resursele pentru MONUSCO, eventual, dacă apar tensiuni, acest mandat poate fi revizuit însă trebuie să reamintim că uh, risca mult frauda și violența în uh, alegerile locale care vor uh, avea loc. Se poate ca anumite conflicte și rivalități etnice și comunitare să fie redeschise din pricina alegerilor. Deci, nu cred că MONUSCO are toate cărțile în mână, dar cu siguranță facem parte din această ecuație, deci trebuie să vedem ce facem. Cât privește societatea civilă, în ultimii 2-3 ani am avut o mare satisfacție și anume că a văzut lumina zilei o nouă societate civilă uh, aflată în uh, fruntea mișcărilor pentru emancipare, pentru drepturile omului și așa mai departe. Deci, în continuare, Uniunea Europeană trebuie să ne ajute cu societatea civilă să o promovăm. Avem instrumente, instrumente de comunicare modernă care ne permit să facem acest lucru în ziua de azi. În sfârșit, e important să conștientizăm companiile multinaționale. Asta se poate face într-adevăr. Am avut o serie de sancțiuni care au mers foarte bine, dar acum trebuie să mergem uh, Uh, în a doua etapă mă uh, refer la toate fluxurile de aprovizionare, de fluxurile care vin în economia congoleză, ele trebuie să fie controlate. Mulțumesc foarte mult, domnule Toaie, pentru că ați fost foarte răbdători cu noi și uh, ne-ați așteptat să terminăm de acolo din uh, Congo și mulțumim și echipei tehnice care ne-a ajutat pentru treaba asta. Mulțumesc interpreților pentru că nu se termină brusc întâlnirea noastră și aș permite, domnule ambasador, să mai Uh, zică ceva, dar bineînțeles, în primul rând, mulțumesc foarte mult celor care au vorbit astăzi aici. Ați vorbit despre lucruri cât se poate de grave și despre democrație, despre drepturile omului, despre valori și de, despre faptul că cu toții ne dorim un Congo prosper, despre alegerile care ne așteaptă și apoi despre securitate, siguranță, dar și respectul drepturilor omului și, în sfârșit, dacă uh, permiteți, uh, avem o intervenție din partea domnului ambasador, domnul Uvi. Un cuvânt final. Mulțumesc foarte pe scurt, în ce privește MONUSCO, vreau să subliniez că rolul MONUSCO a avut un rol deosebit în casa Ei nu erau prezenți acolo inițial, dar când conflictul a izbucnit, ei au avut niște capacități și au uh, avut o prezență acolo până la urmă. În ce privește societatea civilă, poate e mai bine să vorbesc în franceză? Sunt pe domnul Uvi în engleză? Bun, în al doilea rând, în ce privește societatea civilă, vreau să vă spun că avem programe foarte interesante acolo, importante, suntem activi, e vorba de sporirea capacităților, e vorba de uh, a promova, uh, să-i promova pe activiștii pentru drepturile omului. Avem un rol deosebit de jucat și suntem uh, foarte interesați uh, de observarea legilor de către ONG-urile locale îi ajutăm cu tot ce putem și asta în cooperare cu uh, uh, arcenii. Apoi cât privește cobaltul, printre altele, avem o legislație în materie care a fost votată de către Parlamentul European și discutăm cu toate părțile interesate pentru ca aceste lucruri chiar să se petreacă pe teren. Dar asta nu se va întâmpla peste noapte și e vorba de o politică pe termen lung. Suntem uh, activi în acest sens, lucrăm cu reprezentanții acestui sector industrial. Nu va fi ușor. Multe companii europene uh, astăzi ezită să investească în uh, această țară, dar legislația de care vă vorbeam le va permite să o facă și să dezvolte niște operațiuni care să respecte și obligațiile în materie de drepturile omului. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc tuturora! Și încă o dată, domnul președinte, mulțumește cu insistență interpreților. pentru profesionalismul lor și pentru munca pe care o desfășoară în cabină. Mulțumim foarte mult, la revedere!